Se deschide sesiunea. Primul punct pe ordinea de zi. Declarații ale Consiliului și ale Comisiei referitoare la pregătirea summitului zonei euro.